So, dear colleagues. Stimați colegi, se pare că comunicarea de secol 21 nu funcționează foarte bine în Parlamentul European. Însă asta e, nu avem foarte mult timp și trebuie să începem audierea noastră comună, Econ, privind repercusiunile și remediile la inegalitățile din Uniunea Europeană, inegalități de ordin economic. Am să vă prezint vorbitorii. Nu e ordine alfabetică, nu e nicio ordine de altfel. În primul rând, domnul Mark Person, director adjunct pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale OCDE, doamna Kate Pickett, profesor de epidemiologie la Universitatea din York, și domnul Mark DeFos, profesor de drept al muncii european și internațional la Universitatea din Kent. Vă mulțumesc că ați venit la timp și că ați acceptat invitația noastră. Probabil știți că criza economică-financiară, precum și răspunsurile la acestea, au avut un impact considerabil ceea ce privește inegalitățile din Europa, sporind aceste inegalități. Într-adevăr, inegalitățile în creștere au afectat negativ percepția Uniunii Europene în ochii cetățenilor și de asemenea au modificat așteptările lor. Credem că e timpul ca noi, cei de la Econ și cei de la Ample care au cerut să fie asociați în asocierea acestei auditări, audieri, având în vedere în principal natura activității comisiilor noastre parlamentare, care ambele se concentrează pe problemele inegalității și pe posibile soluții. Urez bun venit vorbitorilor noștri și le dau cuvântul în ordinea în care i-am prezentat. Este onoare să dau cuvântul domnului Mark Person. Wonderful. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, sunt de la Centrul de Oportunități și Egalitate de la OCDE și voi vorbi despre inegalitățile de venit. Nu pentru că considerăm că ar fi al, import, mai importante decât uh, alte aspecte ale inegalităților sociale, ci pentru că uh, inegalitatea de venit este mai bine documentată. De ce? Uh, în anii 90 am încercat să standardizăm cum măsurăm inegalitățile în țări. Și timp de ani de zile am produs multe statistici despre inegalități și, sincer, nu îi păsa nimănui până prin anii 2000. 2008 aproximativ, când în sfârșit a acordat mai multă importanță inegalității și modului cât se poate de rapid în care acest, uh, aceasta a crescut. Pe următorul uh, slide puteți să vedeți nivelurile actuale de inegalitate. Folosim pentru asta coeficientul Gini, care de fapt este imposibil de explicat. Cel mai bine uh, puteți să îl vizualizați ca uh, temperatura. Dacă aveți un coeficient de 25, e oarecum plăcut. Când ajungi pe la 30, e cam călduț. Și când ajungi la 35-40, chiar nu mai e plăcut. Este un mod destul de bun de a uh, percepe nivelurile de inegalitate. Cum vedeți din uh, acest uh, din acest grafic, statele din centrul și nordul Europei au nivelul cel mai scăzut de inegalitate și în Europa statele din sud și Regatul Unit au nivelul cel mai ridicat de inegalitate, chiar dacă asta este sub ceea ce se vede în afara Europei. Se poate vedea în afara Europei. Cel mai important lucru însă este că inegalitățile au crescut de-a lungul unei perioade foarte mari de timp, de-a lungul unei perioade de timp, practic în toate țările. În majoritatea țărilor există creșteri semnificative ale inegalităților. Din 1985, veniturile uh, top 10% uh, au crescut cu aproximativ 5%, 50%, mă scuzați, și cei uh, din uh, tranșa cea mai de jos au, au crescut cu aproximativ 15%. În anii 80, uh, rata celor mai boca, bogați 10% față de cei mai săraci 1% era de 7 la 1, acum este de 10 la 1, deci au practic de 10 ori mai mult venit. Și nu este o mică creștere nesemnificativă a inegalităților. Nu voi avea timp să vă spun foarte mult despre sărăcie, dar și aceste date sunt cât se poate de importante. Uh, nu este vorba numai de faptul că um, a crescut sărăcia, ci cine sunt săracii. În anii 80, dacă aveai peste 75 de ani, aveai de două ori mai multe șanse să fii sărac decât media populației. Acum, practic, ai aceleași șanse ca restul populației să fii uh, sărac. Este o mare schimbare în nivelul, în șansele de a fi sărac dacă ești în vârstă. Însă, cei care au o mai mare probabilitate să fie săraci sunt tinerii și familiile cu copii și asta înseamnă, asta e foarte important pentru a înțelege și de ce ne interesează inegalitățile atât de mult. Este mult mai greu să faci față sărăciei când ai copii. Impactul pe termen lung este mult mai mare și impactul asupra sănătății economice a țării este mult mai ridicat. am încercat să vedem de ce cresc inegalitățile. Și există o serie de uh, factori. Primul, cel mai important, uh, schimbările în structura ocupării. Anumite persoane au mai mari șanse să lucreze și au condiții mai bune, mai ales munca cu uh, cu normă parțială a avut uh, un efect foarte ridicat asupra inegalității. Un alt factor foarte important este redistribuția care este mai puțin uh, eficientă. Nu este ca și când am cheltuit mai puțin pe sisteme de servicii sociale. cheltuim mai mult, însă modul în care cheltuim și sistemul nostru fiscal este mai puțin redistributiv. Deci mult mai prost stăm la luat de la bogați și dat la săraci. Și apoi schimbările tehnologii, tehnologice bazate pe competențe. Practic, cei care au competențe uh, sunt valorizați mult mai puternic decât cei care nu au. Este o tendință foarte profundă și foarte greu de abordat la nivel de politici este unul însă din motivele importante pentru inegalitate. Există și uh, efecte mai mici, schimbări ale uh, structurii familiale, mai multe familii uniparentale uh, și așa mai departe, dar acestea sunt destul de minore față de celelalte trei efecte. Pe de altă parte, au fost și factori care au atenuat. În primul rând, creșterea nivelului de educație. Educația este un egalizator. Cu cât mai bine te descurci să-ți menții populația în, um, în educație cât mai mult timp, cu atât mai mult se elimină inegalitățile mai târziu. Și un alt factor mult mai important uh, și mai puțin cunoscut este cel al femeilor care lucrează din ce în ce mai mult și se reduce și acea disparitate salarială între bărbați și femei. Chiar dacă încet, dar la nivel global se reduce. Practic, inegalitățile ar fi crescut cu 50% mai mult decât au crescut din anii 80 dacă femeile ar avea același comportament, să zic, sau dacă ar lucra la fel de puțin și ar câștiga la fel de puțin uh, ca în anii uh, 80-90. Deci, participarea femeilor la piața muncii are un efect de egalizare asupra economiilor, noștri, no, economiilor noastre. Acum aș vrea pe scurt să vorbesc despre efectele acestor inegalități crescânde, efecte sociale, etice, politice, economiste, ă, economice. Eu, fiind economist, mă voi, ă, mă voi referi la efectele economice. Nu este vorba de ceva ce se întâmplă numai în economie și apoi putem să uităm de ele. Ne dăm seama că economiile cu inegalități mai mari au o creștere redusă și este un, un uh, Uh, o relație de cauză-efect. Cresc inegalitățile, scade creșterea. Creșterea, unei, ine, creșterea inegalității de venit cu un punct Gini scade ra, rata creșterii a PIB-ului cu 0,12% pe an. Efectul nu este unul mic, este un efect semnificativ al inegalității asupra creșterii. De ce? În primul rând, nu are de-a face cu sărăcia, are de-a face cu toți cei uh, de, de la bază, cei 40% din bază. Cu cât este mai mare diferența între cei 40% de jos și, ce, și restul, cu atât este mai mare efectul asupra creșterii. Și asta are de-a face cu lucruri pe care le putem intui. Sănătate, contacte sociale, însă unul pe care chiar am reușit să îl identificăm clar este educația. În mod clar, cei săraci au, au mai, mai mică probabilitate să uh, aibă un nivel ridicat de educație decât uh, cei cu mai mulți bani. Dar, pe de altă parte, și invers, cu cât mai mari sunt inegalitățile, cu atât uh, mai slabe sunt șansele ca cineva să rămână, ca cei săraci să rămână în educație mai mult timp și, în plus, calitatea educației este afectată. Și asta are uh, efecte pe termen lung în economie și asupra creșterii. Este și motivul pentru care inegalitățile afectează creșterea viitoare economică. În ceea ce privește redistribuția, în statele dezvoltate nu am găsit probe că, o mai, că mai multă redistribuție ar afecta nivelurile de creștere. Încă o sugestie pe termen scurt uh, sau referitoare la recomandări. Patru domenii. Multe dintre ele nu vor fi o surpriză. Ocupare, dar nu orice fel de ocupare. În multe țări, uh, locurile de muncă temporare cu timp parțial sunt o capcană, nu sunt uh, um, o cale de a promova. Este o capcană de a menține oamenii în locuri de muncă proaste timp de mult timp. Apoi, ce spuneam despre femei, cu cât putem face mai mult pentru ca femeile să lucreze când își doresc asta și cu cât mai mult acționăm pentru a reduce diferențele salariale între bărbați și femei, cu atât mai puternic vom reduce inegalitățile. Apoi, cât se poate de evident, consolidarea educației și dezvoltării competențelor și încă un element la care mă voi referi este faptul că putem să facem mai mult pentru a îmbunătăți sistemul de uh, taxare și uh, ajutor social fără neapărat să creștem cheltuielile publice, acționând într-un mod mai țintit. Cam atât, asta a fost uh, prezentarea mea și aștept uh, cu nerăbdare discuția din această dimineață. Mulțumesc, am să-i dau cuvântul vorbitoarei, celei de-a doua vorbitoare, doamna Pichet. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc! Am ajuns la timp pentru a vă ura bună dimineața și pentru a vă mulțumi pentru oportunitatea de a vă vorbi despre consecințele inegalităților economice. Petrec foarte mult timp um, prezentând public cercetări statistice și uh, calitative. E destul de complicat, dar dacă înțelegeți acest grafic, veți înțelege tot ce vă spun. Inegalitatea este un subiect central pentru munca post-criză financiară atât pentru țări bogate cât și pentru țări sărace. Inegalitățile în venit și uh, bunăstare duc la instabilitate economică, distrug țesutul social, subminează coeziunea socială, afectează sănătatea populației și creează o blocare către, un blocaj către adoptarea de strategii pentru mediu și a comportamente pentru mediu. Inegalitățile sociale și economice împiedică comunitățile și persoanele să prospere. practic din asta decurg o serie întreagă de probleme mai jos pe uh, scara socială. De exemplu, în, uh, astfel ne, uh, ne dăm seama că anumite probleme sociale sunt mult mai prevalente în societăți mai inegale. Rezultatele afectează pe cei săraci, dar și pe cei cu o mai mare bunăstare, pentru că întreaga societate este afectată. și din cauza faptului că o mare parte a populației și nu numai săracii sunt afectați de inegalități, se creează diferențe și în performanțele societăților. Diferențele în performanțele societăților pentru o problemă de sănătate sau socială ă, sunt diferite, dar de cele mai multe ori aceste probleme apar ă, de 10, de, între, uh, de 10 ori mai des decât în uh, societăți mai egale. Reducerea inegalităților este cel mai important pas pe care îl pot face statele noastre pentru a îmbunătăți bunăstarea populației. O bună o, cantitate enormă de uh, probe ne arată cât de uh, mari uh, cât de mari sunt efectele inegalităților. Efectele sunt asupra sănătății. Speranța de viață este mai ridicată și mortalitatea este mai scăzută în societăți mai egale. Uh, mortalitatea infantilă, uh, um, bolile mentale și obezitatea de patru ori mai prezente în societăți inegale. De asemenea, uh, infecțiile cu HIV sunt mai prezente în state cu inegalități. În ceea ce privește relațiile sociale, nivelul coeziunii sociale, inclusiv încrederea și capitalul social, sunt mai ridicate în state egale indicatorii bunăstării femeilor sunt mai bune în state egale și atât uh, infracțiunile cât și uh, crimele cresc pe măsură ce cresc inegalitățile. De asemenea, inegalitățile uh, afectează șansele de viață ale copiilor. Index, indexul UNICEF privind bunăstarea copiilor este mult mai ridicat în societăți egale. Educația uh, este mai uh, este mai, la un nivel mai ridicat în, în țări egale, mai puțini tineri abandonează școala. Mobilitatea socială este restricționată în societăți inegale. Egalitatea oportunităților este afectată de inegalitatea um, veniturilor. Însă nu, nu se creează numai probleme de sănătate și sociale. După cum spunea și Marc, există efecte asupra economiei Înțelegem din ce în ce mai bine cum este afectat uh, progresul economic și stabilitatea. Din ce în ce mai mulți uh, economiști, inclusiv laureața premiului Nobel, atrag atenția asupra acestui fapt. Reducerea uh, sărăciei este afectată de inegalitatea de venit. Femeiul spune că reducerea inegalităților și creșterea economică sunt două fețe ale aceeași monede inegalitatea uh, este asociată cu o creștere redusă pe termen lung, dar și cu uh, bule care apoi uh, explodează și creează crize. Liderii mondiali se concentrează asupra inegalității mai mult ca niciodată și începem să încercăm cum inegalitatea ne împiedică să trecem către economii durabile se crește datoria personală, o, supraconsumul și consumerismul în general. Societățile mai, mai egale promovează bun, binele comun, reciclează mai mult, cheltuiesc mai mult pe ajutor um, umanitar, au un uh, loc mai ridicat în indexul păcii. Liderii uh, din domeniul businessului uh, consideră că aceste obiective privind inegalitățile sunt importante. Scopul, obiectivul 10 din obiectivele de dezvoltare durabilă, um, un, o realizare enormă, e bine, obiectivul 10 este să se reducă inegalitățile în și în, uh, între țări. La 10.1 este prevăzut ca până în 2030 să atingem uh, o creștere a venitului de pop- uh, populației din baza de, de jos de 40% um, în toate țările. Diferențele de venit pot fi reduse în două feluri prin redistribuție, prin taxe și ajutoare sociale sau reducând diferențele în veniturile înainte de taxare. Probele internaționale uh, din munca mea împreună cu profesorul Wilkinson ne arată că o mai mare egalitate aduce aceleași beneficiu, indiferent de abordarea prin care este obținută. Nu contează cum obții egalitatea, contează să o obții. În general, Uh, ratele de taxare, inclusiv în Statele Unite, au fost peste 80% în anii 70 au fost reduse. Abordarea paradisurilor fiscale și altor metode folosite de persoane bogate și mari companii pentru a evita taxele este esențială. Evitarea taxelor crește inegalitatea, dar înseamnă și că o mare parte a cheltuielilor publice trebuie să fie finanțate de uh, Um, contribuabilii din grupurile devenit uh, de venit de jos. Însă există încă o cale de a introduce egalitatea în, uh, în, în uh, economie. Um, participarea, cooperative, participarea angajaților la deciziile firmei și așa mai departe grupul Mondragon de angajați din Spania, care are 84.000 de angajați, are o diferență a salariilor de 15 la 1. Toate aceste forme de uh, afaceri uh, democratice creează și o bază mai stabilă pentru viața de comunitate și au o performanță mai bună din punct de vedere etic. Toate acestea sunt probe, nu sunt opinii. Dacă toate acestea uh, dacă nu știați nimic despre toate acestea, vă rog să vizitați uh, site-ul Equality Trust, în care puteți citi mai mult despre cercetările noastre. Fie că știați uh, despre a, uh, aceste informații sau sunt informații noi, vă rog să puneți combaterea inegalităților foarte sus pe ordinea priorităților dumneavoastră. Este singurul mod de a îmbunătăți bunăstarea și prosperitatea populațiilor și să trecem în, înspre um, societăți mai durabile. Și am reușit să închei uh, prezentarea și în 70 de, în 7 minute. Uh, am să-i dau cuvântul acum domnului De Vos, ultimul nostru vorbitor. Uh, Mulțumesc, o zi bună tuturor. Mă bucur că mi-ați acordat 10 minute pentru a discuta una din chestiunile cele mai complicate ale vremurilor noastre. Uh, voi începe prezentarea mea, voi încerca să aduc completări la cele spuse de antevorbitorii mei și voi veni și cu elemente suplimentare. Să continui cele spuse de Marc. Perioada de referință pe care o folosim fiecare dintre noi e arată în felul următor. Comparăm ceea ce se întâmplă astăzi cu perioada de la mijlocul anilor 70. Acea perioadă a fost punctul, punctul cel mai jos din, în inegalitate în istoria capitalismului. E probabil o anomalie istorică, dar a fost un punct uh, jos și e important să ne amintim asta când facem comparații istorice. Ce s-a schimbat în lume între atunci și acum? Multe lucruri s-au schimbat și primul lucru pe care aș dori să-l subliniez e că Creșterea inegalității economice, mai ales în ceea ce privește veniturile, reflectă că există o problemă de creștere economică. Creșterea economică nu mai e ceea ce era în ceea ce privește creșterea productivității. Ne-a luat mult timp să ne dăm seama de asta, pentru că pro- creșterea productivității era ascunsă sub datorie, dar odată cu criza ne-am dat seama ce se întâmplă și cred că aceasta este rădăcina multor rele. Deci, problemele în ceea ce privește creșterea economică erau acolo încă înainte să crească inegalitatea și de aceea tot procesul devine foarte complicat. În al doilea rând, e de asemenea și un fenomen de creștere, pentru că există domenii de creștere nouă, una, unele creșteri chiar spectaculoase, și asta vine din niște factori care creează o concentrare foarte mare a veniturilor. Vorbim de tehnologie, utilizarea internetului, globalizare și oameni care au competențe foarte mari astfel încât pot să profite de toate tendințele noi și câștigă foarte bine pe piața globală. Cam oricine din sectorul privat care are succes astăzi în lumea occidentală câștigă cumva bani din afara țării lui și asta din cauza forțelor, mulțumită forțelor tehnologiei și globalizării. Înseamnă că potențialul lui de creștere, de câștig e mult mai mare și nu mai e național, nu mai e comparabil cu al altora care nu reușesc să se conecteze la această sursă nouă de creștere economică. Așa că există acest fenomen de creștere. În comparație cu locul în care ne aflam, în perioada care s-a încheiat în anii 1970 și a început cu reconstrucția după al doilea război mondial, e bine, în comparație cu această perioadă, nu toată lumea poate să beneficieze beneficiază de pe urmele, urma creșterii economice în același fel ca în acea perioadă de reconstrucție. Poate bine, poate rău, dar e exact ca fenomenele meteo. Te poți plânge, însă sunt complicat de schimbat dacă nu intervin niște forțe profunde, globale. Dacă analizăm pe orice scară inegalitatea, vom vedea multe diferențe dacă o comparăm sectoare industriale, companii, organizații dintr-un sector sau dacă comparăm oamenii din acele organizații. De exemplu, vorbim de cunoștințe. Colega mea spunea că educația egalizează. Da, dar în același timp și polarizează, pentru că aceia care au studii înalte pot acum să se folosească de evoluțiile din economie, astfel încât să câștige mult mai mult față decât ar fi făcută în trecut. Așa că vedem că educația de fapt dă o șansă de oamenilor și nu egalizează. Există și niște îngrijorări aici, cred. Vorbim de inegalitate din perspectiva unui model asupra căruia s-a convenit în toate democrațiile occidentale. Considerăm că piața e baza pe care se creează prosperitatea, este controlată, alimentată de stat. Uh, ce se produce pe piață este apoi folosit pentru a crea un stat uh, social și pentru a ajuta oamenii. Aceasta e perspectiva pe care o avem, dar am putea să începem să ne punem întrebări. Mulți oameni au făcut-o, chiar și Stiglitz, care a fost menționat aici. Și anume, ce se întâmplă exact pe această piață? Dacă ne uităm la efectul de concentrare al internetului, economiile de platformă, efectul de networking, dacă vedem ce se întâmplă în urma globalizării vedem tot mai puțină competiție și nu e bine. Dacă credem că trebuie să existe egalitate cu creștere economică și inovare. Apoi, complementar la toate acestea, mai există un alt fenomen care e de multe ori ignorat. Mult, uh, multă creștere de pe piața locurilor de muncă ajunge în sectorul non-profit sau profit social și anume în educație, în sănătate și servicii pentru îngrijirea vârznicilor. Asta se întâmplă deja în țara mea, în Belgia și e cel mai mare sector acum în ceea ce privește angajarea. Care sunt dificultățile dacă ești profesor, asistentă, doctor, vrei să-ți câștigi, să-ți sporești câștigurile, trebuie să crești productivitatea. Dacă crești productivitatea, înseamnă că profesorul va petrece mai puțin timp învățându-i pe elevi. Înseamnă mai puțină calitate. Nimeni nu-și dorește mai puțină calitate securitate. Sau dacă spun investesc în tine să devii mai, produ- mai productiv, va costa mai mult. Pentru mai mult trebuie mai mult, pentru că există și stimulente din partea statului pe aceste sectoare. Și atunci ce vedem? Un mare sector al economiei nu poate să vină cu o productivitate crescută fără să fie să fie afectată calitatea și costurile pentru contribuabili. E o mare provocare pentru societățile din vest, mai ales cu această societate în îmbătrânire, unde sectoarele acestea cresc. Soluția există și anume să integrăm tehnologia, ce ar însemna mai puțin doctori, mai puțin asistente, mai puțin profesori. Acesta va fi rezultatul și va fi din nou o creștere a polarizării. Suntem cumva blocați în uh, niște unghiuri foarte grele, dacă nu există creștere economică în afara sectoarelor. Un alt factor mare, dacă vorbim despre ultimii patru ani, e ceea ce înainte de marea criză financiară se numea marea moderație. Politica monetară, băncile centrale din tot Occidentul reușeau să controleze capitalismul. Exista un, un mare nivel de stabilitate și cu asta nu obișnuisem din punct de vedere istoric. Însă totul e pe termen foarte, foarte scurt. E bine, există aceste experiențe pozitive de a evita pierderea de locuri de muncă, de muncă și crearea de locuri de muncă. Există studii în acest sens, dar mai există și o altă parte a monedei. Și anume, când există stabilitate pe piețele financiare și banii sunt folosiți astfel încât să se alinieze ciclurile economice, până la urmă se creează un sector mort în economie. Acesta e efectul secundar și de aceea am văzut o, o creștere a financializării, o creștere a datorilor publice și private și efectele sunt că cei care pot să investească în asemenea sectoare sunt cei care pot să aibă mai multe beneficii, cei care au au capital disponibil pot investi astfel încât să câștige și mai mult capital partea bună a stabilizării, stabilitate, creare de locuri de muncă, protejarea locurilor de muncă, dar vedem că există acest efect secundar și anume inegalitate financiară. E greu de oprit un asemenea proces dacă există deja de cei decenii și există deja la noi. După criza financiară nu am oprit acest ciclu. Ne aflăm aici în Parlamentul European unde e bine să vorbim despre criza euro. Criza euro nu s-a terminat, este cât de cât gestionată, însă nu rezolvată și cu cum o gestionăm, bazându-ne din nou pe politici monetare, adică facem același lucru pentru piețele financiare, îi ajutăm pe cei oameni care pot să investească și îi pedepsim pe cei care au doar bani de economisit și nu pot să investească. Acesta e efectul secundar al acestei politici care cred probabil că e o politică necesară dacă nu ai ceva macroeconomic disponibil, atunci te îndrept spre sectorul financiar să facă ceea ce trebuie să faci tu. Mi-am epuizat deja aproape tot timpul, așa că să trecem la următorul slide, unde voi nuanța lucrurile puțin. Dacă vorbim despre inegalitate, trebuie să fim atenți. Statisticile pot fi folosite în diverse moduri. Dificultatea cu statisticile pe inegalitate sunt că încearcă sau au tendința de a fi niște statiții agregate. Dacă trecem de ele, dacă trecem de statitele la nivel național, coeficientul Gini, care e național, vedem diferite elemente ale ecuației. Nu zic că inegalitatea nu, cre- inegalitatea nu crește, am spus acest lucru, dar fenomenul e mai complex complex decât ne-am gândit. De exemplu, în ceea ce privește globalizarea la nivel global, aceasta a redus inegalitatea între țări. E o tendință, există excepții și așa mai departe, dar e o tendință. Am putea spune că o creștere a inegalității în uh, vest s-a, s-a pierdut din potențial în uh, industrie, de exemplu, pentru că producem acum în China, ei bine, această inegalitate din vest oglindește clasa de mijloc care e în creștere în China. Uh, și pe o scară globală vedem o reducere a inegalităților între state. În al doilea rând, dacă analizăm acum statele, statele pot să aibă diferențe interne foarte mari. De exemplu, țara mea, Belgia, dacă ne uităm la statistici, la coeficientul Gini, am spune, Belgia nu duce foarte rău în ceea ce privește coeficientul Gini, nu suntem foarte inegali. Dar dacă trăiești în sudul țării, realitatea foarte diferită față cea din nord. Dacă trăiești la Bruxelles și ești migrant, realitatea ta e complet diferită față dacă ai trăi în Flandra de Vest, unde există um, angajare Există diferențe foarte mari, există orașe foarte mari, există, acolo sunt cele mai inegale locuri de pe planetă. Realitățile din acele biotopuri sunt diferite față de ceea ce se întâmplă în contextul rural, așa că trebuie să fim foarte atenți înainte de a trage orice fel de concluzii. Un alt lucru, ne-aș dori să fac o trimitere spre Putman, care e pioner în SUA în acest domeniu, în cadrul aceeași țări și am spus deja acest fapt și mă voi opri după aceea, în cadrul acest acele, aceleași țări se văd diferențe foarte mari între grupurile sociale și etnice. Unele au de-a face cu feminizarea, emanciparea, schimbări în uh, interiorul familiei, pentru că unitatea familială e cea care se măsoară cel mai mult în ceea ce privește inegalitatea. Emanciparea, o mai puțină inegalitate între sexe, mai multă inegalitate între familii. Toate acestea au de-a face cu aceste fluxuri migratorii cu care ne confruntăm în această parte a lumii din anii 70. Dacă ne uităm la ce profil au aceste fluxuri, vedem că există un efect de polarizare. Nu există imigrație care vine spre sectorul de mijloc, vine spre sectorul de jos și și puțin la vârf. Cel mai bun mod în care putem analiza situația este să vedem care e evoluția acestor grupuri în timp și astfel am avea o diferență, o perspectivă diferită. Nu vom vedea ce ne arată factorul Gini, care ne arată imaginea societății, ci vom vedea ce se întâmplă cu familiile subgrupurile din societățile noastre. Putnam face acest lucru în SUA și vede că există diferențe foarte mari în ceea ce privește traiectoria oamenilor. Și cred că acest fapt ne ajută foarte mult dacă vorbim de redistribuire politici, sociale. Trebuie să vedem ce statut au diferite grupuri în cadrul aceleași societăți. Mulțumim, mulțumim foarte mult, a fost foarte interesant, însă trebuie să mă asigur că ne încadrăm în timp și ajungem la prima rundă de întrebări și răspunsuri și aș dori să vă rog să vă limitați întrebările la un minut și trei secunde, dacă avem cerere multă. Și apoi trebuie să scurtăm și răspunsurile de la experți de la 10 la 7 minute, ceea ce înseamnă că ne vor răspunde 2-3 minute. Începem cu Romana Toms. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să vorbesc în numele colegului meu, domnul Caza. Câteva comentarii și câteva întrebări, bineînțeles. Pare să existe un consens în sensul că um, Inegalitățile economice afectează negativ societățile. Inegalitatea afectează creșterea și subminează stabilitatea socială și politică. Europa, din nou, are de-a face cu niște provocări societale uriașe. Cum am putea să luptăm împotriva inegalităților? Eu consider că trebuie ca, în primul rând și înainte de toate, să încercăm să eliminăm sau să scădem rădăcinile acestor inegalități. Comisia actuală a spus că uh, vor să aducă echitate socială în Europa și să se reconecteze cu dimensiunea socială a Uniunii noastre astfel încât să se ajungă la un triplu social pentru Europa cred că există mai multe provocări în lume, unde familiile cu în lume unde venit, familiile cu venit mic sunt în creștere. Am văzut că atunci când sărăcia ajunge în pătura medie, atunci e afectată creșterea și coeziunea socială. Sunt limitate oportunitățile, nu doar pentru populația cea mai uh, aflată, expusă cel mai tare la risc, ci și pentru ceilalți și aș încheia cu câteva întrebări retorice, aș spune. Cum am putea să investim mai mult în cetățenii noștri? Oare Comisia și statele membre ar putea să abordeze această creștere a inegalităților într-un mod diferit? Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Vă mulțumim și vă mulțumim că v-ați încadrat în timp și trecem acum la și de din partea Econ. Doamna Pervanș Berez. Um, merci beaucoup. Je vais essayer d'être uh, aussi respectueuse du temps, mais je... Mulțumesc, voi încerca să mă încadrez în timp, dar uh, faptul că ambele comisii participă la această audiere este un element extrem de important. Pentru primul vorbitor am o întrebare. Oare coloana vertebrală a, a recomandărilor de la, pentru fiecare țară dacă dorim să corectăm situația, nu ar trebui să fie oare punerea în aplicare a garanției pentru tineret și să facem în așa fel încât aceasta într-adevăr să fie punctul central al reformelor structurale europene? Pentru a doua vorbitoare aș dori să pun o întrebare, chestiunile fiscale. În opinia ei, care ar fi măsurile esențiale și urgente dacă dorim să definim o foaie de parcurs europeană, în așa fel încât instrumentele financiare pe care le avem la dispoziție la nivel european să fie mai bine adaptate luptei împotriva inegalităților. Am o întrebare și pentru cel al treilea vorbitor. Îi mulțumesc în primul rând pentru faptul că a insistat asupra, fapt, asupra realităților migranților. El a spus că această populație este privilegiată sau chiar sau este o populație victimă. Și atunci, Ministerul de Finanțe a, dau da, anumite recomandări și cum ar trebui să fie introduse chestiunile care țin migranți în uh, aceste recomandări specifice pentru fiecare țară? Cum ar putea acestea să țină mai bine seama de migrație prin aceste două, trei recomandări principale. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor din partea Comisiei Emple pentru SSD, Javi Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să uh, le mulțumesc celor care au vorbit. M-ar interesa să vorbesc de două lucruri. Cu toții ați vorbit despre diferențele de venituri în diversele țări. Ați spus într-adevăr că pe măsură ce se reduc uh, diferențele la nivel global, totuși exist, persistă diferențele la nivel regional și la nivelul Uniunii Europene mai ales. Pe aceasta aș dori eu să mă concentrez. Uniunea Europeană are tocmai scopul de a crește convergența socială și economică. De aceea aș dori să vă întreb un lucru. Ce facem noi acum și ce impact are asupra inegalităților, mai ales în zona europeană în ultimii 5-6 ani de criză, de recesiune economică? Politicile economice impuse asupra țărilor, ce efect au avut asupra pieței forței de muncă, asupra salariilor care au scăzut în anumite locuri. Nu, trebuia, nu puteam avea o devalorizare monetară, de aceea trebuie să scădem salariile. Deci care sunt efectele? Cum uh, se conectează toate acestea? Pe lângă acest impact, inegalitățile au și un impact asupra uh, instituțiilor și are și un impact electoral pe care îl constatăm noi în cele ce urmează. Vă mulțumesc. Dau din nou cuvântul vorbitorilor, în ordine inversă, dacă îmi permiteți. Domnul de Fosa, aveți cuvântul. Mulțumesc. Voi încerca să fiu cât de concis posibil. În ceea ce privește conectarea imigrației și cum putem investi, cred că am scris, uh, deci am scris o carte pe acest, această temă și, în mod clar, foarte multe lucruri uh, merg prost destul de devreme. Dacă avem o economie bazată pe informație, polarizarea provine și din polarizarea economică, provine și din polarizarea de pe plan familial, de pe plan social, educațional, care, polarizări care au loc de vreme în viață. Provocarea tuturor statelor uh, welfare din Europa este de a canaliza aceste ajutoare sociale către o perioadă mult mai timpurie în viață. Suntem obișnuiți cu o societate mult mai omogenă, accesul la educație a fost considerat marele instrument care oferă șanse egale tuturor, însă nu mai este cazul acum. Tot acest lucruri, lucruri vin mult prea târziu. Eu cred că politicile familiale, în sensul, sau, în sensul cel mai larg al termenului, sunt soluția, cred eu. Pentru migranți, trebuie să facem diferența între noi veniți și generația doua sau treia. Știm că aproape toate țările europene, și nu doar țările europene, se confruntă cu mari probleme cu integrarea anumitor grupuri de imigranți care vin în afara Europei nu se descurcă nimeni foarte bine în acest domeniu. Putem încerca să învățăm de la cei mai buni ce ar putea face Europa mai bine. Ar trebui să, coordoneze, să se coordoneze mai bine pe fluxul de imigranți în ceea ce privește criteriile, repartizarea geografică. M-am referit la Bruxelles. De exemplu, dacă sunteți un imigrant nou în Europa, veniți în Bruxelles, gândiți-vă la ce ce vă așteaptă? Acest oraș deja este plin de imigranți în anumite zone. Nu există spațiu locativ, nu există educație pentru acești oameni. Deci, cel mai prost loc unde ați putea începe ca nou migrant este tocmai acest oraș. Însă, datorită lipsei de coordonare, oamenii vin tot aici, sunt atrași ca de un magnet. Aici este rețeaua. Aici au sosit, au sosit și alți migranți din țara respectivă și uh, aici vin și cel și înainte să clipească din ochi, sunt marginalizați. Deci Europa ar trebui să facă ceva în amonte pe imigrație. Iar în ceea ce privește euro, bineînțeles, dacă am avea mecanismul instituțional care ar asigura o monedă comună stabilă, atunci nu am fi în situația actuală. nu am mai uh, dat soluții așa parțiale. Am avea soluții sistemice de transfer. Așa funcționează în mod normal o uniune monetară. Încă nu am uh, avut uh, aceste măsuri și a trebuit să ne descurcăm. Și descurcându-ne, a trebuit să punem în aplicare anumite alte măsuri provizorii, temporare insuficiente, printre care se numără și austeritatea. Acesta este un cuvânt care poate fi manipulat. Și autoritatea, ă, austeritatea a tot crescut. Însă nu a existat cerere, nu a existat, nu a existat investiții și am ajuns la un blocaj. Este o problemă politică. Este o responsabilitate a instituțiilor, nu e o problemă a economiei. Este responsabilitatea Europei de a lua aceste decizii. Președintele, vă rog, trebuie să terminați. Nu vă folosiți corect timpul. Doamna Peckett, vă rog. Eu nu sunt economist. Eu mă pricep la sănătatea populației și înțelegerea elementelor determinante la nivel socioeconomic. Deci voi lăsa deoparte întrebarea cu privire la măsurile fiscale Însă aș dori să vă atrag atenția asupra un document numit Un apel pentru schimbare, publicat de Scientific Board for Progressive Economy și sprijinit de grupul S&D din Parlament. Joe Stigler, Jean-Paul Fitusi și mulți alți economiști și eu suntem autorii acestui uh, document. Impactul asupra sănătății este semnificativ. Aici are un rol de jucat și austeritatea. Săptămâna trecută am participat la Barcelona la, un, la o conferință cu privire la impactul inegalităților asupra sănătății copiilor și constatam un impact major asupra sănătății copiilor din partea măsurilor de austeritate, în acele țări unde au fost impuse măsuri de austeritate. Informațiile încă ne parvin, însă am constatat o creștere în mai multe domenii de probleme. Stres, probleme mentale, nutriție și așa mai departe. A crescut și rata mortalității în rândul vârstnicilor după impunerea măsurilor de austeritate. Este prima oară când au crescut, când a crescut rata mortalității de când am început noi să măsurăm rata mortalității. De un secol a scăzut rata mortalității și acum a crescut. Mulțumesc și, în ultimul rând, pentru ultima rundă, domnul Pearson. Mulțumesc. O întrebare cu privire la garanția pentru tineret la nivel european. Da, este o problemă foarte importantă. Munca noastră ne arată că dacă nu te stabilești într-o carieră pe piața forței de muncă în primii 10 ani după ce intri în piața forței de muncă, indiferent ce se întâmplă pe piața forței de muncă, nu vei mai reuși să o prinzi din urmă. Deci este un interval de timp absolut crucial. Avem cohorte de oameni care mi-arată tocmai acest lucru, că dacă nu se stabilesc din timp, atunci nu vor putea ajunge din urmă. Deci este important ca tinerii să înceapă din timp. Care este impactul migrației asupra inegalității? Cu cât, este mai, cu cât sunt mai integrați uh, migranții, cu atât va fi mai mic acest impact. Problema pe care o avem cu integrația, mai ales în anumite țări în Europa, este că cu integrarea este că nu o facem așa cum trebuie ar trebui să fie integrați acești oameni acolo unde sunt locurile de muncă, nu acolo unde este spațiul locativ, nu acolo unde este uh, um, educație sau sănătate neapărat. Oamenii ar trebui să fie scoși din schemele speciale pentru educație sau pentru angajare cât de repede. Dacă e vorba de refugiați, trebuie să ne asigurăm că aceștia au acces la piața forței de muncă cât de repede posibil. Aici nu e vorba de prejudicii, ci de dovezi foarte clare, foarte multe din multe țări cu privire la succesul integrării grupurilor de oameni în piața forței de muncă și în societate. Deci nu trebuie să fim complet pesimiști. Este o provocare, fără îndoială, însă putem face față acestea. Și în ultimul rând, sunt absolut de acord că trebuie să investim cât de repede posibil în educația copiilor. Aceste măsuri sunt foarte importante. Însă, există acea tendință de a căuta soluția magică, de a egaliza șansele. Foarte multă lume ar trebui să-și dea seama că este imposibil să egalizăm oportunitățile într-o societate în care nu egalizăm și rezultatele. Nu putem găsi politici în acest sens, dacă nu există și politici care vizează rezultatele, veniturile părinților, doar astfel putem avea rezultate mai bune și pentru copii și astfel vom putea uh, crește economia pe viitor. Și acum dau cuvântul doamnei de la Ample, Levscop, doamna Ulscop. Mulțumesc! Am să-i dau cuvântul domnului Sander Luns, care reprezintă ECR-ul de la Econ. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe mine m-a șocat faptul că am, ne-am schimbat, uh, am schimbat punctul pe care ne concentrăm. Nu mai e vorba doar de responsabilitatea personală, ci și de factori externi. Dacă o, o firmă are succes, din cauza capacităților sale, ci din cauza norocului. Deci dacă o, și apoi dacă o persoană are probleme, atunci e din cauza că e ghinio, ghinionistă. Doamna Peckett a spus un lucru foarte interesant. Dumneavoastră sunteți un epidemiolog foarte respectat și ați vorbit despre pandemia inegalității și nevoia de a avea o abordare asemănătoare cu cea medicală. E nevoie de injecție. Eu nu cred că fiecare tip de inegalitate este simbolul, este semnul unei boli. Am înțeles acest lucru din ce spuse domnul Defos. Eu, unul, sunt pentru o politică ce, o, ce oferă oportunități egale și corecte. De aceea o întreb pe doamna Pickett, nu, consider, nu vedeți și dumneavoastră această diferență? Și dacă nu, atunci respectați, acceptați consecințele. De exemplu, în Grecia ar trebui să transmitem mesajul că va fi mai puțină creștere. ar fi mai puțină prosperitate. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Robert Seal de la ECR, de la Ample. Domnul Robert Zile. Eu am 30 de ani experiență într-o țară foarte egalitară din Uniunea Europeană, însă societatea nu a fost mai fericită din uh, această cauză și acum Letonia tocmai a devenit membru OCDE cu un nivel de inegalitate mult mai mare decât înainte. Poate că faptul că suntem membri în OCDE e chiar un semn în acest sens. Prima întrebare este pentru Donald Pearson. Ați spus că există o redistribuire mult mai slabă. Însă de ce s-a întâmplat acest lucru în Uniunea Europeană? De ce nu funcționează? redistribuirea mai slabă și legătura cu creșterea. Uneori economiile spun că stabilitatea sistemului fiscal este extrem de importantă pentru investiții. Considerați că acesta este un argument valid? Am o, un apel și față de ceilalți vorbitori în ceea ce privește votul recent din Elveția cu privire la venituri credeți că ar putea fi o soluție pe viitor? Și a doua întrebare orizontală, dumpingul social. Aici ne luptăm cu dumpingul social pe piața unică europeană în multe sectoare, în transport, de exemplu. Considerați că o luptă de succes împotriva dumpingului social ar duce la mai multă egalitate la nivel european sau ar, face, ar avea chiar un efect opus? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Îi dau cuvântul lui Enrique Calve Chambon, care reprezintă al de atât la Econ și la Ample. Deci aveți trei minute în această calitate. Mulțumesc. Am să încerc să mă limitez la trei minute. În primul rând, din punct de vedere economic, în calitate de membru Econ. Aș dori să mă despart de, să, mă distanțez de această viziune sentimentală a anumitor colegi. În calitate de reprezentant al mișcării împotriva inegalităților, voi fi cât mai direct posibil. Pe mine ce mă neliniștește? Dinamica inegalităților acum la ieșirea din criză. Din punct de vedere economic, sunt convins că corectarea acestor dinamici va proveni din politici economice, nu din uh, politici sociale. Ce înseamnă acest lucru? Ar trebui să fim conștienți de un lucru. Sosim la un nivel al inegalităților care va dăuna creșterii noastre. Iar acest lucru va crea mai mult șomaj și și mai multă inegalitate. Așadar, îi întreb pe vorbitor, nu ar trebui să facem în semestrul european o urmărire a dinamicii inegalităților? Și am vorb, n-am vorbit despre indicele Palma și acesta poate că ar trebui să fie mai bun. Apoi, ar trebui să facem recomandări pentru politică fiscală, pentru politicile de investiții, printre care și educați. Uneori chiar și pentru politicile sectoriale, de exemplu, alegerea sectoarelor unde să investim. Numai astfel vom putea aborda problemele de la rădăcină. În ceea ce privește visiunea socială, eu cred că măsurile sociale nu au efectul de a corecta problema, ci au un simplu efect paliativ. Ele tratează simptomele doar. Sunt indispensabile, yes. Trebuie să ajutăm uh, societățile în așa fel încât oamenii să sufere cât mai puțin. Astfel, aceste politici sociale se confruntă cu probleme de finanțare. Ele sunt indispensabile, însă se confruntă cu aceste probleme de finanțare. Și acum revin iarăși la viziunea economică. Unul dintre obiectivele politicilor noastre economice este tocmai capacitatea de finanțare a politicilor sociale, în așa fel încât să avem societăți mai, mai coezive, înainte să abordăm problema luptei potriva inegalităților. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Costelinga Cunava. Vă rog. Cât de succint puteți. Mulțumesc foarte mult. Inegalitatea în Europa poate fi măsurată în multe moduri. Unii dintre noi avem uh, tristul privilegiu de a vedea statisticile cu ochii noștri. Ca parlamentar european m-am uh, mutat cu reședința într-o țară, una din cele mai bogate Belgia, după care mă întorc în țara mea de naștere, Bulgaria. Am călătorit apoi într-o țară afectată de criză, Grecia, și am fost aleasă acolo în calitate de parlamentar european. În Europa sunt diferențe dramatice. În Bulgaria și Europa salariul e 2 euro pe oră. În Danemarca 25 de euro pe oră. Media e undeva în jur de 20 de euro. Cel mai mic salariu în Bulgaria de 180 de euro, în Luxemburg de 1900, în Belgia 1500 de euro. De ce? De ce în Grecia 40% din tineri se confruntă cu sărăcia, în Cehia 15%, pe când media europeană e 11%? De ce are Grecia de cinci ori șomajul Germaniei? De ce salariul cel mai mic din Luxemburg e de 20 de ori mai mare decât cel mai mic salariu din Bulgaria? De ce în Grecia rata natalității a scăzut atât de mult? E cea mai mică în Europa, una la 30. Asta în comparație cu state cu populație mai mică, Suedia, Danemarca și Irlanda, care au o rată a natalității mult mai mare. De ce? Ne confruntăm cu inegalități pentru că țările respective au eșuat, ne confruntăm cu sărăcia din cauza faptului că săracii sunt de vină, șomerii sunt de vină că sunt șomeri. Auzim uh, astfel de poziții uneori exprimate de lideri europeni. Adesea Comisia spune că devină pentru șomajul uh, și sărăcia dintr-o țară e lipsa de reforme. E un mit periculos. asta duce la poziții naționaliste și la poziții de extremă dreaptă. Vedem asta în Marea Britanie acum. Campania pro-Brexit pleacă de la mitul că țările bogate din nord plătesc uh, pentru țările sărace din sud. Nu așa. Uh, sărăcia e un eșec al Uniunii Europene, nu e un eșec al statelor sărace inegalitățile, în loc să dispară, sporesc. Uitați-vă la Grecia. În ultimii șase ani, situația s-a înrăutățit. Toți indicatorii sunt în scădere. De ce? Pentru că economia europeană funcționează ca un mecanism de transfer de avuție din sudul sărac către nordul bogat, prin excedentul comercial la 5-6 țări. Aceasta este principala inegalitate din Uniunea Europeană, însă nimeni nu îndrăznește să vorbească despre acest lucru, să facă ceva, să reducă egoismul național al țărilor puternice și bogate. Dacă nu facem față acestui dezechilibru, în câțiva ani inegalitățile se vor amplifica și în plus, va fi imposibil să mai vorbim de coeziune minimă la nivelul Uniunii Europene. Mulțumim. Doamna Pickett, probabil ați putea dumneavoastră să începeți. Îmi pare rău să, că trebuie să răspund la, la această întrebare. Am impresia că nu am fost ascultată inițial. N-am cerut redistribuirea averii, am spus că e vorba de alternative, inclusiv printr-o democrație economică sporită și sporirea diferențelor devenite înainte de impozitare. Toți trei am spus că pe baza dovezilor concrete și experienței noastre, inegalitatea reduce creșterea economică. Nu e vorba de un risc la adresa economiei, Eh, dacă faci ceva în eliminarea inegalității, riscul e să nu faci nimic și am crezut că e clar. Îmi pare rău că trebuie să revin la o chestiune pe care am spus-o suficient de clar anterior. Poi, în ceea ce privește Uniunea, inegalitatea de venit nu e singurul lucru important pentru o societate și dacă ne uităm la fosta Uniune Sovietică, o societate egală în comparație cu multe altele, erau multe alte lucruri acolo care reduceau calitatea vieții pentru cetățeni. Însă, în fostele statele Uniunii Sovietice, după dezintegrarea acestui bloc, speranța de viață a scăzut aproape peste tot și a căzut cel mai mult acolo unde inegalitatea a sporit cel mai mult, conform uh, British Medical Journal. Și aș mai adăuga un lucru. Vorbim de educație și încă o dată vreau să vă spun, nu ne putem aștepta ca profesorii și școlile să compenseze efectele inegalității asupra vieții de familie. Vedem o incidență sporită de boli mentale, dependență de droguri, destrămarea familiilor, îndatorare excesivă și tot mai multe ore petrecute la serviciu și mai puțin acasă. În acest context, nu ne putem aștepta ca școlile să repare toate prejudiciile provocate de inegalitate. E ca și cum ai, ai curăța podeaua, dar doar cu cârpa, fără apă. Domnul Pearson, aș reveni și eu la întrebarea de ce se redistribuiește mai puțin din avuție decât în trecut. Și, după cum am spus, nu e vorba de suma taxelor și a transferurilor din Uniunea Europeană, e vorba de volumul redistribuirii în acest context. Și acest volum a scăzut categoric în timp. Există fluctuații în funcție de ciclul politic, da, dar tendința pe termen lung e aceea că taxele și transferurile sunt tot mai puțin redistribuite. Și asta din două motive principale. Odată, s-a vorbit mult despre modul în care ar trebui să reducem uh, cheltuielile pentru asistență socială pentru ca uh, economia să beneficieze de pe urma stimulentelor la muncă. Dar pensiile primite în prezent n-au fost afectate. Cele din viitor, da, însă cele plătite acum nu. În majoritatea statelor europene, pensia depinde de contribuțiile anterioare. Cu alte cuvinte, aproape de fiecare dată, pensiile sunt cea mai puțin distribuită parte a componentei taxe-beneficii. Aceasta a rămas neatinsă și, prin urmare, redistribuirea în ansamblu e scăzută. Apoi, în Europa s-a vorbit foarte mult despre rata de impozitare și nu s-a vorbit foarte mult de baza de impozitare. Se vorbește de paradisuri fiscale și evaziune fiscală, însă chestiunea merge dincolo de asta. Chiar și când e legal, nu am uh, făcut totul pentru a ne asigura că uh, prevenim eludarea plății impozitelor, extinzând baza de impozitare la maximum. Aceste motive vin să explice de ce redistribuirea taxelor și beneficiilor a scăzut. Domnul Marc de Vos, mulțumesc. N-am să mai monopolizez discuția de această dată. La prima întrebare e prea complicat să încerc să vă răspund acum, însă inegalitatea poate fi percepută din multiple perspective, există cauze diferite, consecințe diferite. V-aș menționa uh, lucrarea lui Branko Milanovic de la Banca Mondială, care a folosit o metaforă din domeniul medical, e ca și colesterolul, e colesterol bun și e colesterol rău. Și se pot face astfel de distinții și ar fi o abordare relevantă din perspectiva noastră. Apoi, rapid, în ceea ce privește venitul de bază universal, o chestiune extrem de largă și complexă, n-am să o elucidez acum, dar strict din perspectiva inegalității, cred că este o șansă reală ca inegalitatea să genereze mai multă inegalitate, inegalitate persistentă. Măsura menționată uh, ar avea un efect doar de suprafață, efectul real fiind uh, un prejudiciu pe termen lung. Apoi, dumpingul social, iarăși uh, o cutie a Pandorei, dacă vrem să o deschidem. Dacă e dumping, e dumping și nu ar trebui să aibă loc. Termenul dumping sugerează că e vorba de ceva ilegal. Însă, dacă ne uităm la chestiunea muncitorilor detașați, uh, oameni dintr-un stat membru care temporar lucrează în alt stat membru, uh, acesta poate fi modul și asta uh, uh, ne duce și la întrebarea privind Bulgaria, e un mod prin care Europa realizează convergență în materie de prosperitate și locuri de muncă între statele membre. Problema e că după extindere acest uh, proces n-a fost foarte transparent, există risc de manipulare și nu există foarte multă coerență în asumarea răspunderii. Foarte multe probleme de comunicare și aliniere între statele gazdă și statele care trimit acești uh, angajați detașați sau care lucrează în alt stat. Există un potențial mare pentru abuzuri, e o chestiune de ordin politică, economic și am să mă opresc aici. Mulțumim. Să-i dau acum cuvântul domnului Marco Zani. Un minut și jumătate. Vorbesc uh, și pentru Econ și pentru el ar trebui să am trei minute la dispoziție cât de repede posibil. Am patru întrebări foarte rapid de pus. O dată, ceea ce privește cauzele inegalității. Că principala cauză generală este modelul de dezvoltare socioeconomică. Peste tot în lume avem modelul acestui capitalist globalizat. Care este impactul acestui model socioeconomic în materie de inegalitate, mai ales dacă ne uităm la studiile excelente pe care uh, le-a, le-a redactat profesorul Stiglitz. Colegii de la socialiști au pus o întrebare pe care aș dori să o repet și eu. Modelul socioeconomic din zona euro, care presupune Uniune Monetară, este oare principalul motiv de inegalitate în sânul Uniunii Europene. Face o distinție între țări creditoare și țări îndatorate, debitoare, state care operează cu o monedă supraevaluată și alta cu una subevaluată, nepotrivită pentru economia lor. Acest lucru are un efect asupra vieții cetățenilor, are un impact asupra politicilor pe care guvernele din statele membre le pot pune în aplicare în încercarea de a elimina inegalitățile. Credeți că există un risc de a crea oarecum un mecanism de transfer prin care anumite state sunt avantajate și trebuie să plătească pentru egalitățile din țările perdante. Uitați-vă la Germania după unificare, mai bine de 30% din populație, cele cinci landuri care au fost Germania de Est, eh, trăiesc din transferuri din eh, vechea Germania Occidentală. Reprezentantul OCDE vorbea de inegalitatea de venituri. Mă întrebam dacă nu cumva ar trebui să vorbim de o inegalitate între generații De ce spun asta? Generațiile diferite au un viitor diferit. Uitați-vă la generația născută în jurul anului 2000. S-ar putea pomeni că sunt prima generație postbelică care trăiește în condiții inferioare celor de care s-au bucurat părinții lor. Cum putem rezolva problema acestei inegalități între generații? Ce reforme structurale s-ar impune și care ar fi efectul asupra pieței forței de muncă. Uitați-vă la Germania, Italia. Măsurile de acolo au redus inegalitățile sau le-a sporit? Ianchele? Děkuji za slovo. ja mam dvě kratke... Mulțumesc. Am două întrebări pentru domnul Pearson. Odată vorbeați de o sporirea inegalităților în materie de venituri, dar de multă vreme, mulți cercetători spun că mult mai repede crește inegalitatea în sensul patrimoniului eh, familial, să spunem așa. Lui Chevel în Franța vorbea de repatrimonializarea societății. A scris o carte despre ce spunea și antevorbitorul meu, destinul generațiilor, cum inegalitatea crește sau se schimbă de la o generație la alta. De unde și prima mea întrebare. Considerați că în acele societăți în care inegalitatea în materie de proprietate crește rapid, se va înregistra o creștere a inegalității și în materie de venituri și apoi între motivele noastre din spatele inegalității nu se vorbește de uh, corporațiile multinaționale și acesta este o realitate în, în continuă creștere din anii 80 încoace. Atunci a început să crească și inegalitatea la nivel mondial. Corporațiile multinaționale au tendința de a duce locurile de muncă în statele cu venituri mai mici și spun uh, lucrurile de muncă cu valoare adăugată mare în țările bogate. Uitați-vă la Cehia. În fiecare an, 400 de milioane de coroane iasă din țară, 10% din PIB-ul nostru. Și suntem numărul unu la acesta în Europa. 10% din PIB-ul nostru merge la corporații multinaționale în fiecare an. În același timp, Cehia cheltuiește doar 20% din PIB pentru asistență socială și programe sociale, pentru că pe când media este 28,5% la nivel european. Statele din zona euro cheltuiesc exact cu 400 de miliarde mai mult decât își poate permite Cehia, pentru că noi luăm acești bani și îi dăm acționarilor multinaționalelor. Și a doua întrebare cum intenționați să reduceți inegalitățile dintre țările europene dacă nu limitați această fugă de, de, de bani către uh, corporațiile multinaționale. Dacă banii iasă din țară, nu avem bani pentru învățământ și asta crește inegalitatea generațională. Vă mulțumim, domnule Keller. Dau cuvântul acum ultimului vorbitor în numele Parlamentului, doamna Tom, în numele grupului PP. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. De această dată voi vorbi în limba mea maternă, slovenă, deoarece aș vrea să vă împărtășesc o experiență din țara mea. O experiență care ne arată că una e teoria și alta e practica. Am urmărit îndeaproape această prezentare și ați văzut că Slovenia este într-adevăr prim, pe primul loc în ceea ce privește acest indicator de referitor la inegalități. Ar trebui să fie o veste bună, însă, cunoscând această țară, pot să vă spun că situația de fapt nu este atât de roză precum pare. Anul trecut, un număr foarte mare de persoane au părăsit Slovenia pentru că situația a devenit insuportabilă. Eu sunt împotriva acestei inegalități a veniturilor, însă, în același timp, trebuie să nu uităm că întotdeauna există două părți, două versiuni ale unei, unei povești. Vă mulțumesc! Doamna Iadloviesca, um, aveți cuvântul pentru un minut, uh, dar pentru că sunteți în Comisia de Ocupare. Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Când faceți analizele dumneavoastră, țineți cont de ce numai Luxemburgul, Germania și Polonia în criză au reușit să își reducă inegalitățile între săraci și uh, cei cu o mai mare bunăstare? Ați făcut vreo analiză pentru a vedea care au fost pașii luați pentru a evita mai, dezechilibre mai mari? Și încă o întrebare în ceea ce privește inegalitățile, mai ales cele economice. Cum arată Uniunea Europeană comparată cu alte continente? Există diferențe? Thank you. Mulțumesc. Începem cu domnul Pearson. Din nou, vă rog. Au fost întrebări, voi încerca să răspund la ele în mod succint. În primul rând, în ceea ce privește această chestiune generațiilor, creșterea inegalităților nu este distribuită în mod egal de în generații. Dacă împărțim populația pe cohorte, vom vedea că cohorta de, de persoane cu, de ani, cu, la 80 de ani sunt mult mai egal decât generația precedentă când ei aveau 30 de ani și așa mai departe. Um, acest lucru este valabil pentru două treimi din țări. Deci, în cea mai mare parte, creșterea inegalităților este generațională. Deci nu neapărat faptul că generațiile viitoare sau generația Y este mai săracă decât uh, părinții lor, ci este mai inegală. Diversitatea este mai mare în aceste cohorte. Apoi, în ceea ce privește prosperitatea, am vorbit numai despre inegalitatea veniturilor. Începem încet, încet să avem și date privind um, inegalitatea averilor și este șocant în ceea ce privește concentrarea averilor. Uh, inegalitatea de venit pare un mizilic față de inegalitatea um, averilor este vorba de 1% din Europa care dețin 50% din, uh, din patrimoniul general. De ce Luxemburgul, Germania și Polonia uh, au avut o inegalitate stabilă? În mare parte a fost din cauza ocupării puternice, mai ales în Germania și Polonia, în rândul femeilor și de-a lungul întregii forțe de muncă de-a lungul uh, perioadei. Și și în timpul crizei acest lucru a fost valabil, dar ar trebui să uh, nu mergem atât de departe de încât să spunem că criza scade inegalitățile. Nu a făcut asta, cel puțin nu la început. În primele etape, inegalitatea a scăzut în Europa pentru că am cheltuit foarte mult uh, pe măsuri de simulare a economiei, inclusiv s-au redus taxele. Uh, pe, alături, pe, pe alocuri. S-a redus inegalitatea, dar apoi a fost introdusă austeritatea și acolo au crescut din nou inegalitățile. Deci există un profil uh, mai complex al inegalităților în timpul crizei. Cred că am să mă opresc aici, uh, pentru că am folosit deja destul timp. Mulțumesc, doamna Pichet. Aveți cuvântul. Much to add, just a couple of points. As we've only recently started to get statistics for wealth... Mulțumesc. Tocmai am început să facem statistici privind inegalitatea de venit și a fost de-abia am început să analizăm și legătura cu sănătatea. Deci, dar um, inegalitățile de venit și cele de patrimoniu par să dea efecte similare în ceea ce privește sănătatea. Datele uh, până în 2009 ne arată că schimbările în inegalități sunt schimbate și sunt uh, corelate și cu schimbări în bunăstarea copiilor. Țări precum uh, Suedia, unde inegalitățile cresc, au uh, trăit o scădere a bunăstării copiilor, exact cum uh, se prevede. Deci părem să avem, să avem din ce în ce mai mult aceste tendințe și avem aceste analize um, de, a, de a vedea schimbările în inegalități și efectele lor. Încă o ultimă întrebare referitoare la UE și uh, alte părți ale lumii. În general, da, Uniunea Europa este o regiune mai egală decât altele din lume însă este o regiune care nu își menține această direcție, această tendință, ci merge în direcția greșită. Singura regiune care își îmbunătățește egalitatea în această lume este America Latină și acolo sunt decizii politice luate în mod intenționat în acest sens. Deci, multe dintre cele mai egale țări sunt aici în Europa, dar de cele mai multe ori tendința este să ne îndepărtăm de această tendință. Îi dau cuvântul domnului Marc Devos. Da, mulțumesc trebuie să uh, calculăm uh, și patrimoniul și uh, capitalul. Asta este valoarea adăugată a cărții lui Thomas Piketty și el a, făcut o, a generat o întreagă dezbatere a modului în care putem evalua bunăstarea cuiva și care sunt concentrințele consecințele concentrării de patrimoniu. Sunt foarte multe lucruri ce trebuie discutate, dar mi se par binevenite aceste dezbateri. Când ne uităm la Um, echitate fiscală. Am avut trei generații de pace um, um, și este de așteptat ca concentrarea patrimoniului să fie inegală. Am subliniat perspectiva generațională. Mi s-a părut că lipsește din dezbaterea privind inegalitatea și apoi s-a vorbit despre reformele pe piața muncii. Cred că încă nu putem să ajungem la o concluzie clară. Există două părți. Putem spune pe de altă parte, putem spune pe de o parte că uh, acea parte de școală veche care dorește să protejeze uh, piața forței de muncă de uh, evoluțiile societății uh, a dus la segmentarea uh, forței de muncă, pentru că sunt cei care sunt în interior și cei care sunt în afară. Apoi, pe de altă parte, ne întrebăm cum putem uh, depăși segmentarea, cum putem să avem mai mulți oameni în interior și mai puțini în exteriorul uh, forței de muncă. Aici, mixul, ar fi ideal să avem un mix de politici. Dacă facem o flexibilizare a statutului angajatului, uh, cum s-a făcut acest lucru? Întotdeauna pe, marja, pe marginea uh, reglementărilor de, uh, forță, uh, de piață de muncă și asta mai degrabă a stimulat segmentarea. Dacă creezi o formă mai flexibilă de ocupare um, și deci mai ieftină, se creează, da, noi locuri de muncă, dar se creează și o nouă segmentare. Deci, dacă ne uităm la, și la piața forței de muncă dintr-o perspectivă a carierei. Vedem că avem atâta flexibilitate în, ultimul, în ultima vreme și uh, da, s-a flexibilizat partea de angajare, dar tot ce trebuia să vină după aceea uh, de a trece de la un loc de muncă mai flexibil la un loc de muncă stabil, de a construi o carieră, de a uh, face formări și așa mai departe, lipsește. Însă Uh, ultimul deceniu a fost foarte complicat din punct de vedere economic, deci dacă căutați miracole pe piața forței de muncă este complicat. Nici măcar nu mă gândesc la țările din zona euro în cea mai mare criză, dar uh, se pare că economia se redresează și că se creează din nou locuri de muncă. Thank you all for your... Vă mulțumesc uh, tuturor pentru contribuțiile pe acest subiect. Din când în când avem astfel de reuniuni, uh, Comisia de Ocupare împreună cu Comisia de Afaceri Economice. Și facem asta tocmai pentru că vedem în urma celor discutate cât de strânsă este legătura între ocupare și uh, situația socială și o economie crescândă. Vedem că există probleme, dar și că există oportunități. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Cred că putem uh, să încheiem această reuniune conștienți de faptul că soluțiile nu vor fi uh, rapide și facile, dar că există perspective pentru viitor. Vă mulțumesc tuturor!